pe ordinea noastră de zi, și anume Caucazul de Nord și în special cazul lui Oleg Orlov. Dezbaterea va fi inițiată de către doamna Hautala. Uh, Domnule președinte, aș vrea să spun că această rezoluție despre situația din Caucazul de Nord și despre cazul lui Oleg Orlov este poate una din rezoluțiile care are cel mai mare merit dintre cele pe care Parlamentul le-a adoptat în ultimul timp. Pentru că în Caucazul de Nord persistă o situație tragică, cu nenumărate încălcări ale drepturilor omului și acest lucru este valabil pentru toate aceste mici republici, că e vorba despre Ingușeția, Dagestan, Republica Cecenă, um, Osetia de Nord și așa mai departe. Știm ce se întâmplă tot timpul la Grozni, nenumăratele atentate. Pe 9 septembrie, 17 persoane au fost ucise și multe altele au fost rănite în urma unui atentat din Osetia de Nord. Și exemplele ar putea să continue. Din păcate, de asemenea, nu putem să uităm ce s-a întâmplat uh, la Beslan și faptul că familiile acelor copii nici până ziua de azi nu știu cine i-a ucis și nici măcar unde sunt uh, corpurile. E clar că autoritățile uh, nu sunt în stare să uh, facă față situației de uh, violență. Aceasta s-a răspândit de asemenea unui flagel dincolo de granițele acestor republici. Și cei care sunt strămutați interior sunt în continuare oprimați și sunt victime ale agresiunilor acolo unde reușesc să se stabilească până la urmă și ajunge un punct unde trebuie să spunem destul, totul trebuie să înceteze, trebuie ca cei care sunt vinovați să fie aduși în fața justiției, nu mai trebuie să domnească acest climat de impunitate. Acum trebuie să ne uităm la produsul, la raportul excelent al lui Dick Martin despre cum uh, ar putea să înceteze violența din Caucazul de Nord. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Șache pentru două minute. Domnule președinte, dragi colegi, astăzi președintele Buzek l-a anunțat uh, pe laureatul premiului Saharov. Acest uh, premiu uh, reprezintă libertatea de exprimare și dreptul cel mai important pentru noi pentru, pe care îl reprezentăm pentru cetățenii noștri, dreptul la libertatea de exprimare. Președintele Buzek a solicitat Chinei să îl elibereze pe laureatul actual al premiului Nobel, Lin Xiaobo, și spunea că libertatea nu e o amenințare, dar libertățile sunt foarte multe. Acest uh, lucru se aplică și celor care apără libertatea în libertățile din Caucazul de Nord. Oleg Orlov, uh, Sergei Coralev și Ludmina Alexei Var, um, membrii ai Memorial, nu au putut să vină să ridice premiul uh, Saharov anul trecut pentru că libertatea lor este amenințată. Uniunea Europeană investește foarte mult în relațiile cu Rusia și împreună facem parte din Consiliul Europei și din OSCE. Eh, Rusia s-a angajat să protejeze și să promoveze drepturile omului și statul de drept. Însă Uh, cât de departe suntem de atingerea acestui obiectiv. Intimidarea jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Uh, dispar uh, dizidenți sistematic și nu se respectă libertatea de exprimare nici măcar pe internet. Lipsa statului de drept a dus la 22.000 de cauze pendinte la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din Federația Rusă. Rusia poate să combată terorismul în Caucazul de Nord, însă dacă nu se aplică legea, rezultatul va fi instabilitate. Cred că nu există niciun fel de scuză prin care Rusia să se justifice pentru faptul că nu își respectă angajamentul în ce primește libertarea drepturilor omului. Ne vom asigura că reprezentanții memorial vor avea libertatea să vină la acest Parlament și astfel să poată să uh, reprezinte libertățile și drepturile de care se bucură toți ce ar trebui să se bucure toți cei din uh, republicile din Caucaucaz. Mulțumesc, domnul Repo. Todella huolissani siitä kasvavasta pelon ilmapiiristä. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi fac griji cu privire la această atmosferă de teamă cu care trebuie să trăiască apărătorii drepturilor omului din Rusia. Noi avem o datorie față de Oleg Orlov, pentru că el este laureat al premiului Zaharov și el este vinovat numai de apărarea drepturilor omului. Drepturile omului se încalcă și în Europa, dar ceea ce se întâmplă acum în Rusia face parte dintr-o cu totul altă categorie. Trebuie să luptăm împotriva terorismului, împotriva radicalizării, împotriva mișcărilor extreme, cu toate mijloacele juridice de care dispunem, dar și cu toate mijloacele de care dispune comunitatea internațională. Caucazul de Nord, e bine, aici nu mai poate să existe o primare, trebuie să existe dialog. Trebuie să se ajungă la o respectare a drepturilor omului. Dreptatea este ceva obiectiv, dar și ceva subiectiv. În Caucazul de Nord, aceasta ar însemna ca uh, infractorii să fie aduți, aduși în fața instanței, dar și să fie luate în considerare necesitățile subiective ale victimelor. Este foarte important să-l sprijinim pe Oleg Orlov, așa cum o facem prin această rezoluție. Astfel îi sprijinim și pe toți oamenii de la fața locului. Când ne gândim la noile relații între Uniunea Europeană și Rusia, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Pentru ca Rusia să facă parte din Europa, trebuie să spunem că Europa este de partea drepturilor omului chiar atunci când este vorba de uh, Rusia. Domnul Czarnecki. în perioada comunistă, atunci când uh, Solidarność a luptat pentru democrație și drepturile omului în Polonia, a existat un slogan, nu există libertate fără solidaritate, iar astăzi având în vedere ce se întâmplă în Caucazul de Nord, dar și în alte zone din Rusia, putem spune că nu există stabilitate fără statul de drept. Și e foarte important să vorbim despre aceste lucruri, să spunem lucrurilor pe nume. Nu putem să tratăm relațiile economice și politice cu Rusia ca pe un lucru care n-ar avea legătură cu drepturile omului în această țară. E un sistem care funcționează ca un tot unitar. E o simbioză. E un aspect de onestitate elementară. Nu e vorba de a îmbunătăți relațiile cu Rusia, această țară imensă, ci trebuie să cerem Moscovei să respecte drepturile omului inclusiv în cazul unor laureați ai premiului Zaharov, pentru că altfel suntem practic luați în râs. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Vergia, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de această intervenție pentru a, pentru a ne întreba cu toții uh, la ce servește premiul Saharov. Vreau să mulțumesc colegilor și mai ales doamnei Hautala pentru că mi-au răspuns la întrebarea legată de situația domnului Orlov. Domnul Orlov este unul dintre cei trei conducători ai Asociației Memorial, căruia i-am decernat anul trecut premiul Saharov. Dându-i acest premiu, am recompensat angajamentul celor care încă mai îndrăznesc să denunțe ceea ce se întâmplă în Cecenia. Și era un simbol, pentru că se întâmpla la câteva luni după asasinarea doamnei Natalia Estemirova, un asasinat pe care domnul Orlov l-a denunțat cu putere. Știam că președintele Cecen îl urmărea cu ură pe domnul Orlov, că făcuse o plângere penală împotriva lui. În ianuarie 2010, domnul Orlov și societatea sa memorială au fost condamnați și noi nu am spus absolut nimic. Și pe 6 iulie, domnul Orlov a fost din nou inculpat și a mai primit trei ani de închisoare. Când uh, dăm premiul Saharov, noi încercăm să recunoaștem lupta oamenilor care susțin drepturile omului și democrația și dându l acest premiu cumva îi plasăm sub protecția noastră. Ori ce am făcut pentru domnul Orlov și pentru toți cei care apără drepturile omului în Cecenia și în Rusia? Cum am reușit noi să facem să progreseze dialogul drepturilor omului pentru ca acestea să fie în sfârșit, în sfârșit uh, apărate și respectate în Caucazul de Nord? Ce am făcut după Ehm, asasinarea doamnei Stoimirova, Putem să tolerăm faptul că nu s-a deschis nicio anchetă judiciară? Putem tolera faptul că apărătorii drepturilor omului sunt molestați, eh, răpiți, dispar fără ca să existe nicio reacție? Dacă plenarea după plenară nu vom face decât să denunțăm niște violări ale drepturilor omului, fără ca asta să împiedice Comisia să-și urmeze așa numitul dialog constructiv cu Rusia și să ni se spună că lucrurile progresează, dar nu în ce privește drepturile omului și justiția când uh, uh, renunțăm la valorile fundamentale în profitul în, uh, pentru, de dragul unor interese economice ale unor state membre, greșim. Pentru că atunci ne pierdem credibilitatea, dragi colegi. Și uitați-vă că în această pamiază suntem din ce în ce mai puțini și vom fi din ce în ce mai puțini cei care vor urmări aceste dezbateri. Mulțumesc, doamna Vergiat. Și acum, domnul Posselt. Domnule președinte, Caucazul de Nord a fost o victimă a politicii țariste. A fost de asemenea o victimă a sistemului stalinist, însă a rămas o victimă și după căderea Uniunii Sovietice. După această cădere a Uniunii Sovietice au existat două războaie civile și au existat cazuri de genocid. Și în ziua de astăzi această regiune este una în care regimurile satelite ale Rusiei continuă să, să încalce drepturile omului. Încercăm să luptăm pentru drepturile omului și tocmai de aceea trebuie să recunoaștem că aceste regimuri nu au nimic de a face cu drepturile omului. Pentru a depăși această situație, e clar că avem nevoie de o colaborare strânsă între Consiliul uh, uh Europei, și, de asemenea, Uniunea Europeană și să nu uităm, bineînțeles, ONG-urile din regiune care încearcă să lupte împotriva puterii rusești. Organizația Memorial este una centrală în zonă și tocmai de aceea cerem pentru domnul Orlov să fie lăsat imediat în pace și de asemenea să fie sprijinit. Iar noi îi promitem că îl vom sprijini în lupta sa pentru apărarea drepturilor omului. Noi îi vom sprijini pe el și de asemenea pe colaboratorii săi din zonă. Îi, uh, le suntem dator tuturor acestora și să nu uităm de doamna Estemirova, a, cărei, a cărui asasinat ar trebui să fie într-un final rezolvat. Și doar așa ne vom putea asigura că în zona Caucazului de Nord va exista democrație și a, uh, drepturile omului vor fi respectate. Vă mulțumim. Urmează acum a, uh, domnul Valesa în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte cu ceva vreme în urmă, Oleg Orlov spunea că cea mai mare problemă în Caucazul de Nord era faptul că politicienii neglijau un lucru esențial, și anume drepturile omului. Acest lucru destabilizează situația din Caucazul de Nord și prelungește conflictul, reducând șansele formulării unor soluționării unui conflict și sprijină teroriștii um, militanții pentru drepturile omului, cum ar fi organizația memorială, au nevoie să fie sprijiniți, pentru că este nevoie de ei pentru a se crea o societate stabilă și liberă. Este nevoie de ei și pentru a se crea o stabilitate în regiunea în sine. De aceea aceștia au nevoie de sprijinul nostru și totodată trebuie să criticăm orice evenimente negative și să ne pronunțăm în favoarea celor care sunt răpiți și celor care, sunt, uh, care suferă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Mirski, un minut. Halo. Paldies, președinte Kungs. Es pilnīgi atbalstu rezolūcijas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sprijin acea parte a rezoluției în care se cere asigurarea drepturilor omului în Caucazul de Nord. Cunosc această regiune. Am fost acolo nu o singură dată. În același timp, dați-mi voie să observ faptul că expresia apărător al dreptului, drepturilor omului nu reprezintă absolut nimic. Nu îi permite domnului Orlov să acuze de genocid uh, președintele Republicii Cecenia. Parlamentul European nu are dreptul să-și asume rolul de avocat al lui Or- Orlov. El trebuie să dovedească faptul că are dreptate în fața instanțelor, fie ele rusești, fie ele europene. Nu avem niciun drept să luptăm pentru una sau alta dintre părțile aflate în conflict. Cu toții trebuie să-și rezolve singuri problemele. Îi propun domnului Orlov să se gândească mai bine înainte de a vorbi. Vă mulțumesc. Mulțumim. Urmează domnul Pielan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un paradox că într-o zi în care am făcut, în care am luat decizia finală privind decernarea premiului Saharov pe acest an, discutăm despre unul dintre laureații premiului de anul trecut. Dați-mi voie să vă reamintesc că domnul Orlov împreună cu alți membri ai organizației Memorial au primit acest premiu anul trecut și l-au primit pentru lupta lor în favoarea adevărului asupra crimelor rusești comise în Cecenia. Astăzi vorbim despre suferințele sale, pentru că el are curajul, suferă pentru că are curajul să pună întrebări în legătură cu moartea Nataliei Estemirova, care a fost uh, șefa organizației memoriale în Cecenia. Uh, să nu uităm că

Caucazul de Nord este cunoscut din pricina violențelor din uh, Republica Cecenă. Acest, acest conflict uh, s-a extins și în Ingușeția și în Dagestan. Aici este vorba despre libertate și, de asemenea, despre lupta împotriva terorismului. Această, acest conflict a dus la deplasarea unor mase de populații din zonă. E clar că activiștii pentru drepturile omului trebuie să fie sprijiniți de noi. Membrii organizației Memorial trebuie să primească sprijinul nostru. Oleg Orlov s-a ocupat de problemele din zonă și acum este, situația sa este pericol, periclitată din pricina deciziilor politice. De asemenea, doamna Politovska a luptat pentru drepturile oamenilor din Cecenia. La rândul uh, său a fost lichidată. Natalia Estemirova a luptat și ea împotriva violenței din Republica Cecenă. Cât vor mai dura crimele acestea? Cred că Uniunea Europeană trebuie să lupte într-adevăr pentru acești oameni. Mulțumim. Urmează domnul Sonic. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să corectez spusele unui coleg și anume că uh, s-a spus că reprezentanții Memorial n-au putut să vină aici să-și ia premiul anul trecut. Au fost, ei au fost aici, au fost prezenți. Uh, femeile în alb n-au fost uh, capabile să plece din Cuba ca să vină să-și primească premiul Saharov. Raportul din iunie 2010 al Consiliului Europei oferă informații în legătură cu alte încălcări ale drepturilor omului în Caucasul de Nord. Autoritățile locale pretind că fac eforturi ca să stabilizeze situația. Dar, de fapt, statul de drept este călcat în picioare și asta, e, evident, nu contribuie la niciun fel de stabilizare. Civilii sunt supuși violențelor, se pă, mă, practică tortura și hărțuirea oamenilor, oamenii dispar ă, sau sunt uciși sau sunt arestați ă, fără temei și anchetele privind încălcarea drepturilor omului nu duc nicăieri. Adesea, singurul rezultat este că cei care uh, fac astfel de lucruri uh, se bucură de impunitate și asta înseamnă că oamenii obișnuiți nu au niciun fel de încredere în uh, autorități. De aceea trebuie să facem tot ce este posibil ca să monitorizăm situația în Caucazul de Nord, ca să asigurăm domnia legii acolo și să susținem inițiativele cetățenești democratice pentru a lupta împotriva lipsei de legalitate în regiune. Președintele, mulțumesc și acum vom continua cu procedura intervențiilor spontane. Domnul Miculașic are cuvântul. Vă rog. Ďakujem, pán predsedajúci. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că problema cea mai mare în Caucazul de Nord este neglijența lum- restului lumii cu privire la încălcările drepturilor omului. Acestea destabilizează întreaga regiune și nu se poate îmbunătăți situația. Domnul Kadidov, lider în regiune, nu respectă nicio lege, nu respectă drepturile omului și publicul nu are posibilitatea de a fi informat, nu există posibilitatea de consultări, iar um, Oleg Golov, membru al organizației Memorial, a dorit să schimbe această situație, însă se pare că lucrurile nu se pot ameliora. De aceea, cetățenii Federației Ruse ar trebui să fie informați cu privire la situația de acolo.

Și acum domnul Kulicek. Si. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre cum putem continua să discutăm despre drepturile omului uh, în acest uh, grup foarte mic de persoane și să ignorăm miezul problemei în Caucazul de Nord și anume faptul că Acolo există uh, teroriști islamici care vin din afară și care se infiltrează acolo, așa numiții uh, wahabiți, care sunt finanțați din aceleași surse ca și alte grupuri teroriste. Și din nefericire, în această rezoluție, uh, miezul problemei, și anume de ce drepturile omului nu sunt uh, respectate în Caucazul de Nord, nu este menționat în rezoluție. Sigur că trebuie să apărăm drepturile omului, dar, există, dar e nevoie să ai anumite condiții pentru asta. Și dacă se oferă susținere financiară a organizațiilor teroriste și uh, acest lucru se întâmplă, atunci nu putem face nimic. Și acest lucru nu este menționat în rezoluție. Mulțumesc și următorul vorbitor, doamna Gomes. Mr. Chairman, I fully back the... Domnule președinte, susțin această rezoluție. Este o rezoluție care cere acțiuni de în uh, înspre care au uh, drept obiectiv sprijinirea laureatului premiului Saharov, Oleg Orlov și a celorlaltor activiști pentru drepturile omului din uh, ca o cazul de Nord. Nu mă simt reprezentată de declarația, declarația domnului Mierski, pe care tocmai am auzit-o. Uh, domnia sa spunea că uh, Oleg Orlov nu avea dreptul să vorbească și să spună, să-l acuze pe președintele Republicii Cecene. Nu e nevoie să fii uh, activist pentru drepturile omului sau să fii laureat al premiului Saharov uh, pentru a avea dreptul de a critica orice fel de șef de stat sau de guvern. Permiteți-mi să folosesc această posibilitate pentru a a vă atrage atenția, stimați colegi, de asemenea, stimați reprezentanți ai Consiliului și Comisiei cu privire la situația uh, din moment, dramatică din uh, Sahara de Vest, care necesită intervenția noastră. Nu trebuie să le permitem marocanilor să-i uh, înnăbușe în sânge pe cei care luptă pentru uh, drepturi acolo. Domnul președinte, vorbim acum despre Caucazul de Nord. În orice caz, urmează doamna Gogan Quinn. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Aș vrea să mă refer și eu la această situație a drepturilor omului în Caucazul de Nord. În anul trecut s-a declarat închiderea operațiunilor antiterorisme, dar impunitatea a continuat, uh, în, mai ales în regiunile învecinate. Atacul de săptămâna trecută um, de la Palatul din Grozny ne amintește încă o dată că situația rămâne volatilă și periculoasă. alt reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Lady Ashton, a deplâns această stare de fapt și a spus că nicio, uh, niciun motiv nu poate justifica folosirea actelor de terorism. Domnule președinte, aș vrea să profit de această ocazie să exprim, să exprim condolențe familiilor victimelor. A fost vorba, printre alte victime, de doi polițiști care erau uh, la, da, la datorie. De asemenea, au fost victime și jurnaliști, din păcate, de, multe, de cele mai multe ori cei care săvârșesc aceste fapte nu sunt aduși în fața justiției. Mulți activiști, uh, avocați și jurnaliști independenți din toată Federația Rusă sunt uh, supuși unor acte de hărțuire de, și de intimidare. Cazul lui Oleg Orlov uh, și ce, um, cel al președintei grupului uh, Helsinki-Moscova ar trebui um, studiată în acest context. Domnul Orlov, declarațiile domnului Orlov se refereau la faptul că ucid, um, as, asasinul Nataliei este Mirova, deși a fost identificat, nu a fost adus în fața justiției. Comisia Europeană urmărește cel de-al doilea proces al, lui, al domnului Orlov de aproape și Uniunea Europeană invită Rusia să respecte angajamentele pe care și le-a asumat ca membră a ONU, OSCE și Consiliului Europei. Domnul președinte Medvedev a vorbit împotriva acelui nihilism juridic care domnește în Rusia și trebuie sprijinite, sprijinită reforma sistemului judiciar în Rusia s-au stabilit legături uh, strânse cu administrația prezidențială și cu Consiliul Europei în acest context. Uniunea Europeană prețuiește ocazia pe care are de a discuta cu autoritățile ruse despre situația drepturilor omului și salutăm atitudinea președintelui Medvedev în discuțiile cu Uniunea Europeană pe aceste teme. Consultările frecvente la nivel de experți între Uniunea Europeană și Rusia oferă ocazia de a lărgi uh, sfera acestor discuții. Mulțumesc! So the debate Mulțumim, doamnă comisar. Am încheiat astfel și discuția cu privire la Caucazul de Nord și putem trece la vot. Votăm, în primul rând, cele șase moțiuni, propunere de rezoluție cu privire la expulzările forțate din Zimbabwe. Avem o propunere comună de rezoluție. Supun întreaga rezoluție la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul.